wow Bine, allora possiamo cominciare. Dragi colegi, haideți să începem. Și pentru că astăzi uh, avem voturi, așa că aș dori să începem uh, cât de repede, chiar dacă puțini colegi sunt prezenți în sală, dar persoanele interesate sunt prezente. Așa că începem cu punctul 12 de pe ordinea de zi. E vorba de programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. Voi da acum cuvântul raportorului uh, Kreutzmann. Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc raportorilor și celorlalți colegi pentru munca depusă până acum. Majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție. Und lassen sich mit meinem Berichtsentwurf gut și prin acest Amendamentele sunt în linia raportului meu, mai ales în ceea ce privește creșterea bugetului și evitarea duplificării măsurilor luate. Acestea apar în diferite părți din regulament. În ceea ce privește structura, pentru a simplifica textul, va trebui ca o parte din amendamentele care au fost depuse să, fie, să nu fie incluse în text, mai ales acelea care sunt deja acoperite în alte, par, în alte părți din text. Am discutat deja cu raportorii, le-am dat o variantă a amendamentelor de compromis și sper că în cadrul grupurilor politice, până, săptămânul vi- până săptăm- la sfârșitul săptămânii viitoare, vom ajunge la un compromis. La începutul lui octombrie avem întâlnirea raportorilor din umbră. Acolo vom munci asupra versiunii consolidate a amendamentelor de compromis și sperăm să ajungem la un consens. Votul a fost amânat pentru 29 noiembrie în ceea ce privește Orizont 2020, așa că și noi am hotărât ca votul la ITRE să fie amânat pe data de 1 noiembrie foarte multe amendamente își doresc să se țină cont de diferențele care există între micro-întreprinderi. O parte dintre acestea sunt excluse în anumite părți, în altele nu. Pentru unitatea textului, eu propun să urmăm propunerea Consiliului și să introducem un articol orizontal în care să existe definiția oficială a IMM-urilor, care conține și micro-întreprinderile. În ceea ce privește rețeaua europeană a companiilor, aici ar trebui să există, am acceptat în articol o definiție mai relaxată față de definiția inițială. Astfel va exista mai multă flexibilitate pentru o mai bună aliniere pe viitor toți parlamentarii par să fie de acord că trebuie să se aducă îmbunătățirea acestui text. Într-o vizită pe care am făcut-o la Enterprise European Network în Mannheim, mi s-a spus că și calitatea este foarte diferită între acest timp de întreprinderi. Există parteneri de dialog cu care avem impresia că își doresc să Uh, trag o linie foarte puternică pe ceea ce s-a făcut până acum. Eu aș cere comisiei ca pe viitor să fie mai mult mai atentă comisia la calificarea de care e nevoie pentru companiile din uh, European Enterprise Networks. Și în Germania aceste întreprinderi ar putea să fie mai bine conectate, oricum ne bazăm acum foarte mult pe tehnică și trebuie să evităm să se ajungă la o mai mare povară administrativă. Programul trebuie să se bucure de o atenție mult mai bună. Membrii CER au făcut o interesantă propunere în ceea ce privește facilitatea, mecanismul de capitaluri proprii, După părerea mea, această propunere a lor ar duce la probleme pentru că nu ar mai exista o diferență între cele două programe. Eu cred că ar fi bine să propunem o limită superioară de 30%. În ceea ce privește cap, uh, mecanismul de capital străin, trebuie să existe aceast, acest plafon de 100.000 de euro care reflectă și poziția Consiliului. Mai mulți europarlamentari își doresc să existe o conectare mai bună a IMM-urilor. Știu că comisia nu este foarte încântată, așa că și în acest caz trebuie să ajungem la o soluție pragmatică. hotărârile nu sunt la comisie, nu trebuie să prioritizăm acea, aceste hotărâri pe care le ia comisia. Însă e important să ținem cont de experiența care există în acest domeniu, astfel încât trebuie să ținem cont de experiență când vorbim despre împărțirea mijloacelor financiare. Mă bucur că am fost sprijinit în ceea ce privește o scădere a poverii administrative, o reducere cu 25% până în 2020. Acestea ar trebui să facă parte din scopurile calitative pe care le-am redactat. Calitatea va fi bineînțeles mai bună dacă scade povara administrativă. Și de aceea și această dimensiune cantitativă e importantă, astfel încât să se ajungă la obiectivele propuse. Spre sfârșit, câte ceva despre turism. Știu că comisarii și mulți colegi, comisarului și multor colegi din Spania și Italia, acest amănunt li se pare foarte important. Eu nu am nimic împotriva acțiunilor care sprijină turismul. Însă ar tot reși din discuția noastră următoarea întrebare putem să ne ocupăm de o ramură specifică care până la urmă este implicată în mai toate sectoarele. Am anumite îndoieli. Comisia până la urmă a hotărât că da, atunci când există activități transfrontaliere, probabil ar trebui să se țină cont și de turism. Însă eu rămân la uh, propunerea mea și anume să nu intrăm pe anumite ramuri specifice, pentru că dacă acceptăm turismul, apoi va interveni și ramura de IT și așa mai departe. Însă și în acest caz sunt dispus să ajungem la un compromis, nu încerc să evit orice confruntare, Cine dorim să existe o directivă sau un regulament care să fie foarte bine orientată pe scopuri. Mulțumesc! Grazie, colega. Mulțumesc colegului raportor, Kreutzmann. Are cuvântul acum colegul sau colega Bensteins. Bensten. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, colegului pentru tot ce a făcut, pentru spiritul de colaborare. Este un raport bun și care va aduce avantaje tuturor uh, IMM-urilor din Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, când vorbim despre întreprinderile mici și mijlocii, ce este important este accesul la piață, accesul la finanțare și um, îndepărtarea birocrației. În ceea ce privește reducerea birocrației, cred că trebuie să ne fixăm în obiectiv. În ceea ce privește accesul la piață, cel mai important este să evităm duplicarea măsurilor luate de statele membre când vine vorba de accesul IMM-urilor la piețele din uh, țările um, unor țări terțe. Acestea fiind spuse, sunt nerăbdător să discut amendamentele, pentru că să avem multe amendamente aici și cred că după negocieri vom reuși să votăm un raport bun în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Patricia Toia. Eu mul- mulțumesc, doamnă președinte, și eu foarte pe scurt aș dori pe de o parte să-l felicit pe colegul nostru. Știu cât de multe amendamente s-au depus și cât, va, cât de dificil va fi uh, să se concilieze simplitatea textului pe de o parte uh, cu introducerea tuturor aspectelor uh, de abordat. Vom evalua împreună propunerile de compromis. Uh, ședința de evaluare a primei versiuni ale amendamentelor de compromis nu a putut avea loc, din păcate, deci uh, urmează să ne întâlnim pentru a discuta între, între reprezentanții grupurilor politice. Aș dori să subliniez două aspecte. Mai întâi, în ceea ce privește definirea întreprinderilor mici, se face referire um, la definiția în curs și domnul raportor a spus acest lucru în această dimineață. Eu aș insista să adăugăm câteva elemente în plus, având în vedere faptul că în această perioadă de criză industrială și economică devine din ce în ce mai evident rolul uh, uh, strate strategic al economiei sociale și a economiei civile, adică a întreprinderilor mici sau foarte mici de, multe ori, care reprezintă o parte importantă a economiei. Deci astăzi deci această definiție în curs nu face referire la întreprinderile din economia socială, economia civilă. Și eu cred că trebuie să facem referire la aceste aspecte. Sunt realități care au nevoie de inovare, sunt puncte care oferă stabilitate în dezvoltarea economică și în ocuparea forței de muncă. Un alt uh, punct pe care îl vom aborda va fi turismul. Nu e vorba de pregătirea turismului la um, tehnologie informatică sau alte aspecte. Turismul înseamnă și industrie turistică. Și nu este de interes doar pentru unele state din Uniunea Europeană, ci pentru toate statele Uniunii Europene, pentru că există o cerere și o ofertă și deci este um, o branșă de interes general a economiei europene. Un alt aspect menționat deja, accesul la finanțare, rog colegul raportor să considere importantă clarificarea punctului um, legat de folosirea fondurilor structurale sau a programelor COSME sau Horizon pentru uh, a găsi surse de finanțare și trebuie să um, discutăm, să menționăm de asemenea coordonarea între proiectelor. Sper că vom coopera cât de bine și încă o dată felicit pe raportor pentru tot ceea ce a făcut până acum. Mulțumesc, doamnă Toia. Are cuvântul domnul Vidal Cuadras. Vă rog. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă doriți să știți dacă o inițiativă legislativă este importantă sau nu, trebuie să vă întrebați câte amendamente s-au depus. E bine, aici e vorba de peste 460 de amendamente. E limpede că interesul Comisiei noastre parlamentare se află la maxim. E vorba de un program de competitivitate pentru IMM-uri. Și știm cu toții că acest sector este deosebit de important pentru Europa. 98% dintre întreprinderi sunt imm în Europa și tot ele furnizează uh, cel mai multe locuri de muncă. IMM-urile însă cunosc vremuri cât se poate de dificile, de tulburi în numeroase state membre și pot să vă spun că bună oară în țara mea există numeroase IMM-uri Uh, al căror uh, caiet de sarcini este cât se poate de plin. Și cu toate acestea, în ciuda numeroaselor comenzi, aceste IMM-uri trebuie uh, să refuze contracte, deoarece băncile nu le furnizează finanțarea necesară. Există comenzi, IMM-urile sunt viabile, au toate tehnologiile la dispoziție, însă nu pot avansa pentru că nu pot obține credite. Iată de ce Sigur, trebuie să favorizăm crearea de IMM-uri noi, dar trebuie să le ajutăm și pe cele existente, pentru că în unele state membre IMM-urile sunt supuse uh, unor condiții deosebite dificile, în speță lipsa de credite. Costurile sunt ridicate, birocrația este mare în ce privește aceste credite, așa încât toate amendamentele care merg în direcția scăderii birocrației sunt mai mult decât binevenite. Vorbim aici de costuri absolut necesare pentru a crea noi IMM-uri și toate IMM-uri, toate amendamentele care se referă la simplificarea acordării creditelor sunt extrem de importante și nu sunt singurul care am propus astfel de amendamente. Oricum ar fi, discutăm aici despre un document legislativ cât se poate de important și doresc să-l felicit pe domnul Kreitzman pentru efortul său și sperăm să ne aducem uh, contribuția pentru a ușura viața IMM-urilor. Mulțumesc. Are cuvântul uh, colega Mazei Cucovici. Za, zăriz. Mulțumesc și mulțumesc domnule raportor Kreutzmann pentru efortul depus pe un document atât de necesar astăzi. IMM-urile așteaptă cu nerăbdare uh, mijloace care să le înlesnească viața pe viitor. Doresc realmente să ca vorbele să devină acțiuni și birocrația să fie redusă atât pentru IMM-urile existente, ca operaționale, cât și cele eh, care eh, urmează să fie înființate, pentru că pentru toate povara administrativă este deosebit de grea. În ce privește rețeaua europeană de întreprinderi, aceasta trebuie să fie mult mai activă Eh, adesea e vorba doar de niște căsuțe poștale și nu sunt entități eh, active care chiar să ajute întreprinderile. Iar dacă ne dorim să penetrăm eh, piețe mai dificile, piețe din afara Europei, care sunt deosebit de competitive, atunci acest lucru e clar că nu se va putea face decât printr-o mai bună conectare a acestor uh, entități, prin uh, folosirea tehnologiilor avansate. Și cred că cei care și-au investit uh, energia în așa ceva uh, nu pot decât să vă transmit faptul că Slovenia așteaptă cu mare interes acest document. Vă mulțumesc. Eh, colegii, la parola Mulțumesc colegilor. Are acum cuvântul uh, reprezentantul Comisiei, domnul Herbert. Vă rog. Good morning. I would like Bună dimineața! În numele Comisiei doresc să mulțumesc domnului Kreutzmann, raportorul, dar și celorlalți uh, colegi care au contribuit. Aveți dreptate. COSME este singurul program în mod specific creat pentru IMM-uri. Iată de ce astăzi el a devenit unul deosebit de important și aș dori să reamintesc trei puncte uh, extrem de importante care reies din amendamente. 1 obiectivele. Ce constatăm în amendamente e că există două tipuri de astfel de amendamente. Pe de o parte, se solicită mai multe detalii și limitarea are de aplicare a activităților. Ce ne privește, haideți să nu uităm că e vorba de un program pe șapte ani, așa încât uh, v-aș solicita ceva mai multă flexibilitate, ceva mai multe marje de manevră uh, pentru a putea acționa pe parcursul celor șapte ani. Alte amendamente în marginea obiectivelor încearcă, din potrivă, să lărgească area de aplicare a programului COSME. Și iată de ce sunt de acord cu domnul raportor care ne-a spus că cu cât mai mult lărgim obiectivele pe același buget, cu atât mai mult se restrâng posibilitățile unei alocări eficace a acestui buget limitat. A doua mea observație acum se referă la reducerea poverii administrative. Aici Comisia este perfect de acord cu Parlamentul. Am uh, lansat un prim val de reducere a poverii administrative care ar trebui să uh, ajungă la o reducere de până la 25%. Acum ne întrebăm cum putem merge încă și mai departe. Ca atare, uh, am primit semnale clare din partea companiilor care încă se plâng că nu văd încă o diferență calitativă a acestei scăderi a birocrației. Dacă e vorba de operațiuni de contabilitate, Trebuie de asemenea să ne concentrăm și asupra celor mai importante uh, poveri pentru IMM-uri în mod specific și acest punct mi se pare decisiv. În fine, a treia mea observație se referă la consultarea cu IMM-urile. Și aici suntem perfect de acord cu Parlamentul. Deja avem consultări și implicăm organizațiile de IMM-uri. Exemplul reducerii birocrației este un bun exemplu uh, de implicare a organizațiilor de IMM-uri. În schimb, am dorit să vă gândiți și la următorul aspect. Nu ne solicitați să includem organizațiile de IMM-uri în implementarea tuturor programelor, așa cum se cere în mai multe amendamente, deoarece acest lucru ar putea duce la conflicte de interes, deoarece aceste organizații sunt de asemenea beneficiarii programelor. Trebuie să fim foarte prudenți și atenți, însă sunt încurajată de spusele raportorului, care este pentru o abordare pragmatică în acest punct. Și e limpede că suntem de acord. În ce privește rețeaua uh, de întreprinderi, suntem desigur de acord ca aceasta să fie una cât mai eficace și performantă din punct de vedere calitativ. Iată de ce mă opresc aici cu observațiile mele și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc reprezentantului Comisiei. Dau acum cuvântul pentru a trage concluziile domnului Kreuzmann. Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will das ganz Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt, pentru că timpul a trecut foarte repede. Cred că am auzit niște intervenții foarte bune, vom continua munca, așa cum s-a spus, astfel încât să ajungem la un rezultat. Vom încerca să ajungem la niște amendamente de compromis bune, astfel încât să existe un regulament bun împreună cu Comisia și Consiliul. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc. Amendamentele trebuie depuse până pe 18 septembrie 2012. Votul va avea loc pe data de 5 noiembrie. Suntem gata să trecem la vot. Are fiecare cartela de vot. Haideți să facem o probă. Sunteți gata? Cine este pentru? S-a deschis votul. Vă rog, vot test. cine e pentru? cine e împotrivă? Abțineri? Il faut recommencer. Scuzatemi, probabil. Îmi cer scuze. Mm, o luăm de la capăt, am greșit. Deci, sunteți de acord să facem un vot test? S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. merge tabela de afișaj. Non era il numero, è che non funziona. Problema nu este numărul uh, celor care votează, problema este că nu funcționează afișajul pe ecran. Haideți să începem. Raportul Correira de Campos. Amendamentul 188. Avem un vot în bloc. cine e pentru? Numai puțin. Domnul raportor uh, Antonio Fernando Correa de Campos, e vorba de infrastructura energetică transeuropeană. Suntem gata? Cu toții suntem gata? Bun, atunci votăm amendamentul 188, vot în bloc pentru dacă se adoptă, include o serie de alte voturi. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10 de la Econ. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10 de la Envi. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 de la regii pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Com a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, a doua parte doar pentru, împotriva, abțineri se respinge. E un vot puțin complicat, trebuie să avem răbdare. Amendamentul 205. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 248, partea a doua. Pentru, nu l-ați găsit, Mm, încetișor, pentru că e complicat. E vorba de amendamentul 248. Fernando Corea de Campos, 248. Doar a doua parte. Deci doar a doua parte. L-ați găsit cu toții. Este o pagină pe care, unde se um, cade totul în afară de o bucățică. L-ați găsit cu toții? La noi e pagina 9. Deci amendamentul 248, a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 3, prima parte. cine pentru? Secretariatul îmi confirmă că, într-adevăr, votăm compromisul numărul 3. 187 l'abbiamo votato prima. 187 no? 187 187 era in blocco. Compromisul 3, deci, prima parte. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Allora, emendament. Amendamentul 200. 86, partea a doua, ca și mai devreme, pentru PPE, pagina 15, pentru uh, socialiști, pagina 10. Ați găsit? Amendamentul 286, partea a doua. Sunteți gata? cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la amendamentul 324. Pagina 18 pentru noi, pentru PPE. Deci amendamentul 324 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul cu apel nominal pentru amendamentul 324. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 acum. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 357. 357 pe pagina 23 pentru PPE. Amendamentul 357 l-ați găsit. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 418. Pagina 27. Ai găsit toată lumea? Bun. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 434. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 446 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 447 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7. Acum cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc compromisul 13 și amendamentul 345-46 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 45 de la Econ și amendamentul 46 de la Econ în bloc pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 14, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 622 pentru, Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 44 de la Envi pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 623 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 624 și 625 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 626 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 627 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 628 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 629 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 de la Tran pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 de la Regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 de la Regii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 de la Regii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 Nu, 81 nu-l votăm. 630. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 630. S-a închis votul. Mm, prea multe voturi de la PPE. Ok, bine. Acum e bine. S-a, vot, închis votul. 28 de voturi pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. Compromisul 16 pentru.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 670. Deci trecem la amendamentul 670. Ai colegului Gaston Franco. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Vot electronic pentru amendamentul 670. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 voturi pentru, 29 împotrivă, se respinge. Îmi cer scuze. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. A fost deja votat uh, în bloc. Compromisul 17. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 692. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm votul pentru amendamentul 692. Vă rog să deschis votul. Deci verificăm votul pentru amendamentul 692. S-a deschis votul. S-a închis votul. șase de voturi pentru, 28 împotrivă, se respinge. Compromisul... Compromisul 18, prima parte. Deci compromisul 18, prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 724 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar am greșit deja de două ori, așa că vom verifica. Votazione chiusa. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 763 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 790 uh, pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. Amendamentul 117 pentru, împotriva se adoptă, 118 pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 1 de la Tran pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 1 de la Regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 2 de la Tran pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 de la Regii, împotriva, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm pentru amendamentul 121. Să închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 122. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. De obicei, avem o regulă. Când PP-ul și socialiștii sunt de acord, altfel mă uit într-o anumită direcție. Dar verificăm pentru amendamentul 122. S-a deschis votul. Chiuză? S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 29 împotrivă, se respinge. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm pentru amendamentul 123. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri. 124, verificăm. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 1 de la Econ. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 de la Envi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 de la IMCO. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 de la Regi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 al raportorului. Pentru împotrivă, se respinge. Cred, dar vom verifica, pentru că în astfel de situații trebuie să votați cu toții, altfel nu se înțelege care e rezultatul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 27 împotrivă, se respinge. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV2 pentru, împotrivă, abțineri, Amendamentul 2. E vorba de amendamentul 2 de la Envi. Vom verifica prin vot electronic. Echilibrul uh, se tot schimbă, îmi pare rău, trebuie să verificăm. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 23 împotrivă. Mm, amendamentul 4 de la Regi cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 128 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru. Împotriva abțineri Vom verifica. Vă rog, când uh, suntem uh, foarte împărțiți pe astfel de voturi, vă rog să ridicați mâna, altfel nu se înțelege care e rezultatul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 24 împotrivă, se adoptă. A... Trecem la amendamentul 3 de la Envi și 5 de la Regi pentru, Amendamentul 2 devine caduc. Nu votăm amendamentul 2. Votăm amendamentul 3 de la MV5 de la Regii pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 131 împreună cu amendamentul 4 de la TRAN pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5 de la TRAN pentru împotriva abțineri se adoptă. 132 pentru împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135 împreună cu amendamentul 2 de la Econ pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva țineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Deci pentru amendamentul 138. S-a închis votul. Amen... Se respinge într-adevăr amendamentul 138. Trecem la amendamentul 6 de la regii. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 141 pentru împotriva abțineri se adoptă, 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru, îmi cer scuze, spune doamna președinte, 144 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 145 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 150 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se respinge. 152 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Pentru amendamentul 157 s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 8 de la TRAN pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 158 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 9 de la Regi pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 de la TRAN pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 de la TRAN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 161 pentru, împreună cu amendamentul 4 de la ECON, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 de la Envi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 de la Regi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 de la Tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O, amendamentul 5 de la Econ pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 de la Regi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 nu devine caduc. Trecem la amendamentul 12 de la TRAN pentru împotriva abțineri. Se respinge amendamentul 13 de la Regi pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 de la Tran pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 de la Envi pentru, împotriva abțineri se respinge, 5 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 de la legii pentru, împotriva abținere se adoptă, 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 de la Tran pentru, împotriva abțineri se, se respinge, 170 pentru, împotriva abțineri se respinge, 15 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Deci verificăm pentru amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 23 împotrivă. Se adoptă amendamentul 171 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. IMCO 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 175 pen, și 176 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 178 și 6 de la Econ pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 179 și 180 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 16 de la Traian pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Din 182 votăm doar a doua parte. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 de la Tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 de la Econ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 de la Econ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 115 pentru, împotriva abțineri se respinge. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final privind amendamentele adoptate. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri. Acum, vot privind negocierile interinstituționale. S-a deschis votul. S-a închis votul. Foarte bine. 55 de voturi pentru și o abținere. Perfect, vă mulțumesc. Felicităm, uh, felicităm pe colegul Corea de Campos, care a cerut cuvântul. Vă rog. Eu cred că Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră și firește pentru răbdarea de care ați dat dovadă pe parcursul acestui vot atât de complex. Pe de altă parte, doresc să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care și-au adus contribuția la pregătirea textului. Mulțumesc tuturor pentru o participare activă cât se poate de impresionantă. Și pot să vă spun, domnul președinte, că vom avea mare nevoie de dumneavoastră pentru negocierile care vor începe. Deoarece la Nicosia, Consiliul Ministrilor pe Energie se reunește cu intenția clară de a um, asigura votul, de a garanta votul acestui text înainte de sfârșitul anului. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la cel de-al doilea vot din această dimineață. Însă, așa cum știți, avem multe voturi pe ordinea de zi și trebuie să fim răbdători. Vă rog însă să fiți și indulgenți, pentru că adesea nu e limpede să ne dăm seama care este votul uh, pe texte. Trecem, deci, la întreprinderile mici și mijlocii, competitivitate și oportunități de afaceri, raportul Rubic. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă. A, spune președinte, am cer scuze, acesta a fost retras. Câteodată ne înșelăm și noi. Trecem la amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri. Nu știu, spune președinte. Haideți să efectuăm o verificare electronică. Chiuza. Chiuza. Votul este acum închis. cinci pentru, nouă împotriva, Amendament respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. A, nu, spune președinte, amendamentul 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, cu amendament oral, atenție, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, amendamentul 53 devine caduc. Amendamentul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. abțineri, Se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 12 cu amendament oral din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. De la 62 la 67, un bloc de amendamente pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 91 cu amendament oral. Votul este acum închis. 17 pentru, 36 împotrivă, se respinge. Amendamentul 92 pentru împotrivă. Se adoptă. Domnule președinte. Amendamentul 93 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 97 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 103. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 104 și 105 uh, devin caduce. Trecem la 106 pentru împotriva. Abțineri. Verificare electronică. Votul este acum închis. Supunem la vot amendamentul 107. Repet, 107. Votul este acum închis, spune președinta. 30 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 pentru,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 respins. 120 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 123 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru împotriva abțineri respins. 125 pentru împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru împotriva abțineri se adoptă 138 pentru, împotriva abțineri se adoptă 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă 145 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 147 împreună cu 146 și 148. Nu, 147 singur, spune președinta. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, respins. Haideți totuși să verificăm, dacă așa doriți. Doamna Toia ne solicită acest lucru. Votul este acum închis. 14 pentru, 39 împotrivă. Respins, deci. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Votăm INTA 3 pentru împotriva abțineri. Se adoptă INTA 8 pentru împotriva abțineri. Se adoptă INTA 9 pentru împotriva abțineri. Se respinge. INTA 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Inta 13 pentru împotriva abținerii se adoptă. 16 pentru împotriva abținerii se adoptă. 17 pentru împotriva abținerii se adoptă. 18 pentru împotriva abținerii se adoptă. 19 pentru împotriva abținerii se adoptă. 26 pentru împotriva abținerii se adoptă.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 Ecco, è, eh, ma avevo una pagina sì, sbagliata. Empl 2, a favore? Votăm la Empl 2 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 3 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 4 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Empl 5 pentru împotriva abțineri îmi cer scuze, spune președinta. plus 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotriva. Abțineri. Dar nimeni nu votează aici, nici pentru, ce împotrivă. Reiau. Amplu 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amplu 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Nu, spune președinte, nu votăm la 21. Este caduc. Trecem la regii. Regii 1 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Regii 5 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Regii 8 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 10 pentru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 abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Vot final acum. Votul este deschis. Votazione chiusa. Votul este închis. 47 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări! Textul este adoptat. Felicitări, felicitări domnule raportor. Trecem la votul următor. Raportul Covaci. Amendamentul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ei, a favore. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Dar vă rog, ridicați mâinile. Amendamentul 5. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că se respinge. Bine, haideți să verificăm. Verificăm la prima parte a amendamentului 5. S-a închis votul. 28 pentru, 28 împotrivă, devine caduc. Bine. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să facem o verificare și aici. S-a închis votul. 24 pentru, 31 împotrivă. Bun, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum un vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 de voturi pentru, 4 abțineri. Și acum votăm. Și acum votul final. S-a închis votul. 55 pentru. Felicitări raportorului. Felicitări, domnule Covaci. Și acum trecem la al doilea raport Covaci, unde tot ce avem e să votăm rezoluția legislativă, așa că avem vot electronic asupra rezoluției. S-a deschis votul. S-a închis votul. 55 de voturi pentru, 54 de voturi pentru, o abținere. Și acum trecem la raportul Tavela. Unde avem amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Nu. Verificăm, verificăm la amendamentul 28. S-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. 32 pentru, de voturi pentru se adoptă. Amendamentul 29. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm la 33. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci și patru. Amendamentul 34. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 35. Avem aici un amendament oral. Dar doamna Țicău e împotrivă. E împotriva acestui amendament oral și atunci am, votăm 35 fără amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 împotrivă, se respinge. 37. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm compromisul 5? Bine, atunci compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Trecem la 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69. Pentru, nu, facem o verificare. Verificare la 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Trecem la... A fost la 71, trecem la 69, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu verificăm. Verificare electronică la 73. Pen... S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 97 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 102 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 101 pentru împotrivă abțineri se respinge. 185 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 104 și amendamentul 105 identice pentru împotriva abțineri se resping. 108 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 107 pentru împotrivă abțineri se respinge. 109 pentru împotrivă abțineri se respinge. 118 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 și 121 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul la 125. S-a închis votul. Avem un vot în plus de la PP. Bine, s-a închis votul. 21 de voturi pentru, 31 împotrivă, se respinge. O 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 139 pentru, împotriva abțineri se respinge, 141 pentru, împotriva abțineri, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru. Verificăm. Verificăm la 177 s-a deschis votul. S-a închis votul, 43 pentru 13 împotrivă se adoptă. Trecem la compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 Nu, la 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot în bloc de la 208 până la 211 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. 30 pentru 26 împotriva se adoptă. Mergem mai departe. 212. Nu devine caduc. 215. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 216. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 și 2 împreună. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Și votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 23 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului! Marinescu. Mulțumim și trecem la raportul Marinescu. Raportul Marinescu, compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 de la Tran pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 117 și amendamentul 14 de la Tran pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 122 împreună cu 16 de la Tran pentru, împotriva abțineri se adoptă. 133 23 pentru, împotriva abțineri se, adop, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 de la buget pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Amendamentul 136 uh, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 132 și 18 de la Tran pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Complementul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 100 Amendamentul 16 de la buget pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 140 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 142 și 17 de la buget pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 143 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 57, 58, 60 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 20 de la AFET pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotriva abțineri se respinge. 155 Nu, amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 158. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 de la Tran. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 de la Tran. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 160 de la tran pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 de la tran pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 66 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, l-am votat deja. 69. Pentru. Amendamentul 69, da. Al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 173 și 30 de la TRAN pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 177 pentru, împotriva abțineri împreună cu amendamentul 34 de la TRAN se adoptă. Amendamentul 178 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 179 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 retras, 76. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 77 și 36 de la TRAN împreu, ă, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 183 și 184 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 de la AFET pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva Abțineri. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 189 și 22 de la buget împreună, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 191 și 31 de la Tran împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 de la Tran. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 192 pentru. Împotriva. E vorba de amendamentul 192. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 193. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 194 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Considerente. Amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 de la AFET pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 de la AFET pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 de la AFET pentru, împotriva abțineri se respinge. 3 de la buget pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 4 de la afet Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 5 de la afet Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 de la FED pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7, amendamentul 1 de la TRAN pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 de la Tran. Pentru, împotrivă, abțineri, se, ad- se respinge. Amendamentul 8 de la FED. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 de la FED pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 de la buget pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul ze- eh, compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 103 și 8 de la buget identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 de la TRAN pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 14 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 13 de la FED pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 14 de la FED pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 de la buget pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 de la FED pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 117 de la FED pentru, împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 de la buget pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final, acum s-a deschis votul, vă rog să votați. S-a închis votul. 49 pentru, 2 împotrive, o abținere. Votăm acum uh, poziția de negocieri pentru, S-a închis votul. 53 de voturi pentru, bine. Bine, abbiamo finit. Am terminat voturile. Iată, am terminat de vreme în această dimineață, pe când ieri nu mai terminam. Domnul Vidal Cuadras, vă rog. Eh, gracias, presidenta. Solamente... Mulțumesc mult, doamnă președinte. Doar două observații, dacă îmi permiteți. Odată, doresc să vă felicit pentru modalitatea în care ați coordonat acest vot. Nu-mi vine să cred cât de repede am terminat. Felicitările mele sincere. În al doilea rând, cei, aceia dintre noi care au experiență ca și raportor sau raportor din umbră, știu prea bine că numărul de amendamente adesea depinde de eforturile uh, raportorului și a raportorilor din umbră pentru a obține un compromis. Și cred că merită să reluăm acest tip de efort. Pentru că atunci când ne implicăm mai mult, putem găsi compromisuri și evităm uh, voturi inutile. Vă mulțumesc foarte mult! Allora, abbiamo terminato, avete un po' di tempo libero. Prea bine, am uh, încheiat, aveți puțin timp liber și vă invit la ședința de după amiază, care începe la ora 15. Mulțumesc!